ia un buget adoptat pentru acest an 2011. Vă mulțumesc! Mulțumim, acest subiect e încheiat. Dragi colegi, urmează timpul întrebărilor adresate comisiei. Repet, suntem în întârziere. Va trebui să încheiem discuția cu toate acestea la ora 8 și 30 de minute. Vom lua în considerare întrebările prioritare mai întâi. Uh, începem cu întrebarea uh, domnului uh, Palekcis. Apoi domnul Aylward, doamna McGuinness și apoi întrebările pentru domnul Andor, pentru domnul Pibals și pentru doamna Hedegard. O singură întrebare la fiecare capitol. Îmi cer scuze pentru această situație. Așadar, prima întrebare, când uh, domnul de Hut este gata. Întrebarea numărul 16. O secundă, spune domnul președinte. Este vorba despre un punct de procedură. Da, uh, la ora 7 ar fi trebuit să înceapă uh, această discuție. Bănuiesc că, că Poate nu vom putea adresa întrebări Comisarului pentru Dezvoltare, nu? Da, spune domnul președinte, suntem uh, în întârziere cu o oră și sper să ajungem la întrebarea dumneavoastră. Este întrebarea numărul 2 adresată domnului comisar. Domnul de Cucht, uh, răspundeți la întrebarea numărul 16, vă rugăm. Mr. Pelakis question, yeah, number 16. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Este o întrebare pe care am preluat-o în numele domnului comisar Oettinger. Răspunsul său este următorul. Consultarea publică publicată pe site-ul YouVoice a fost făcută între 1 martie și 1 mai 31 mai 2010. Am primit 510 răspunsuri Uh, și uh, comentarii înscris prin e-mail-uri, scrisori și rapoarte. O mare majoritate a cetățenilor europeni este pentru o legislație obligatorie uh, comunitară în legătură cu siguranța, certitudinea juridică și raportul va fi publicat pe pagina de internet a Comisiei. O, legisla- o propunere legislativă va fi bazată pe capitolul 3 al tratatului Euro- Euratom, care vorbește despre siguranță și protecție. Trebuie să se asigure gestionarea uh, sigură și durabilă a rezidurilor nucleare. Uh, trebuie să evităm uh, sarcinile inutile asupra eh, generațiilor următoare. Eh, este prea de vreme însă să eh, prescriem cerințele de mediu. Acestea vor fi inițiativele care vor fi luate în ceea ce privește deșeurile radioactive. Domnule Palițchi, întrebare suplimentară? Aciu, už atsakymą, buvo Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru răspuns, însă nu a fost unul foarte specific. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să aibă cerințe de mediu mult mai înalte la acest capitol. Aș dori să adresez o întrebare. Am înțeles că domnul comisar responsabil pentru această chestiune nu este aici, însă aș dori să vă întreb despre planurile de finanțare ale comisarului

va îi ține locul domnului Oettinger, aș dori să știu dacă doriți să răspundeți la aceste întrebări suplimentare în cazul în care sunteți în măsură să o faceți. Aș putea să încerc, domnule președinte, însă nu aș vrea să spun lucruri ridicole. Mai întâi referindu-mă la întrebarea domnului Palechis. În ceea ce privește finanțarea, cred că finanțarea va fi o chestiune națională, date fiind responsabilitățile ce revin statelor membre. Cadrul juridic este cel pe care îl va defini Uniunea Europeană și în acest context cred că iarăși finanțarea revine statelor membre. Și va trebui să fie luată o altă decizie prin legislație și cu autoritățile bugetare. În ceea ce privește cealaltă întrebare, trebuie să vedem cum anume este distribuită puterea la nivel național, să vedem dacă autorizații trebuie date de autoritățile locale. Și până la un punct, desigur că asta va implica procesul decizional, îns, decizional, însă există o prevedere care spune că autorizațiile pentru construcții, de exemplu, sunt reglementate la nivel național. Deci trebuie să vedem cum anume este formulată legislația, o legislație pe care o vom propune în viitorul apropiat. Președintele, domnul Tecuht, din nou, pentru întrebarea 17 din partea domnului Elward. Aveți cuvântul, domnule comisar, când sunteți gata. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ia subiectul uh, exploatării prin muncă a copiilor uh, foarte în serios. În iunie, Organizația Internațională a Muncii a subliniat faptul că aproximativ 200 de milioane de copii lucrează, deși tendința este una descrescătoare. Acești copii lucrează în loc să primească o educație. Important este însă să conștientizăm faptul că doar aproximativ 5% din acești uh, uh, copii lucrează în sectoare orientate către export. Conform datelor uh, OIM, copiii lucrează mai ales în domeniul agriculturii sau în muncile domestice trebuie să existe o politică uh, cuprinzătoare în acest domeniu pentru că acești copii nu au acces la educație. Această abordare apare în documentul Comisiei pentru combaterea uh, muncii executate de copii, care a fost adoptat de Consiliu pe 14 iunie. Uh, fac trimitere la aceste uh, documente pe care ați putea să le consultați pentru detalii aprofundate. Acest document contribuie la scopul um, adoptat la nivel internațional pentru reducerea uh, cifrei copilor angajați în muncă până în 2016. Multe companii europene, inclusiv IMM-uri, uh, subscriu uh, la anumite scheme de cooperare socială pentru a se asigura că copiii nu sunt folosiți sau exploatați prin muncă și se ia în considerare și abordarea din perspectiva drepturilor omului. IMM-urile pot uh, să folosească anumite scheme de asigurare durabile în cadrul Uniunii Europene și pe baza criteriilor folosite de aceste scheme pot solicita ca în, anumita, uh, în producția de bunuri sau uh, în furnizarea de servicii copiii să nu ia parte la niciun fel de activitate. Mulțumim! Mai întâi, domnul Elward, 30 de secunde, apoi domnul Rubic 30 de secunde, apoi uh, domnul comisar. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Activiștii în aceste domeniu și ONG-urile au solicitat uh, ca uh, munca copiilor uh, să fie reglementată. Acest subiect n-ar trebui tratat individual, așa cum se întâmplă în prezent. Oare Comisia are o politică în acest moment pentru a introduce sau reintroduce copiii care lucrează în sistemul educațional? Rubic. Domnule comisar, întrebarea mea se referă la următorul lucru. La negocierile de la Organizația Mondială a Comerțului, puteți să iniiai o discuție astfel încât să fie introduse etichete în comerțul internațional, în special la nivelul IMM-urilor sau la nivelul consumatorilor, care să reprezinte o garanție pentru faptul că acele produse au fost fabricate fără implicarea copiilor. Cred că ar fi o măsură voluntară care ar putea să ne ajute mult. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Când sunteți pregătit, puteți să răspundeți. With respect to the uh, additional question... În legătură cu întrebarea suplimentară a domnului Aylward, aș putea adăuga că respectarea convențiilor Organizației Internaționale a Muncii și a altor convenții um, formează o parte integrală a politicii uh, externe a Uniunii Europene, fie că este vorba de GSP Plus sau aranjamente regionale. Se include prevederea 138 și 182 în ceea ce privește uh, exploatarea copiilor prin muncă. Acest lucru este conform uh, conformității cu prevederile interne, uh, Organizației Mondiale a Muncii politic, politica noastră nu este să, uh, acord, să retragem preferințele comerciale. Aceste, acestea poate, pot să fie retrase, însă, dat fiind faptul că doar un procent foarte mic din copii lucrează în uh, întreprinderi orientate spre export, ar trebui să Uh, ne concentrăm mai mult pe scheme de ajutor de sănătate. De exemplu, avem scheme cu India prin care îngrijim copiii și ne, aj- ne asigurăm că aceștia pot primi o educație. În ceea ce privește întrebarea suplimentară pentru IMM-uri, aceste scheme de etichetare voluntară pot să arate, pot să, pot să ajute, însă Uh, nu știm dacă multe IMM-uri sunt pregătite să subscrie la o asemenea schemă și să aplice o etichetă prin care uh, să arate că nu s-a folosit munca copiilor. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebarea 18 a doamnei McGuinness. Când sunteți pregătit, domnule comisar? Thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 30 iunie a fost făcută o comunicare privind consolidarea politicilor economice ca un follow-up a procesului de consolidare um, pentru stabilitate, creștere și locuri de muncă. Se oferă un cadru mai bun cu o mai, un mai bun control al dezechilibrilor economice Asta la nivel european. Propunerile au fost primite la Consiliu. Există un grup de lucru la nivel parlamentar și sunt implicate și mijloace de comunicare în masă. Pe 17 iunie, propunerile noastre au fost adoptate și am fost încurajați să mergem mai departe cu îmbunătățirea bunei guvernanțe la nivel european și cu transpunerea acesteia în realitate. Comisia va adopta propunerile juridice necesare în această lună și contează pe sprijinul Parlamentului și Consiliului pentru a adopta legislația necesară astfel încât această propunere să fie transpusă în realitate cât mai curând posibil. În ceea ce este pachetul legislativ, vom propune un nou set de instrumente Asta în concordanță cu pactul de creștere și stabilitate, astfel încât reglementările fiscale să fie consolidate. Este un, acestea reprezintă un factor cheie pentru cadrul fiscal și reprezintă un subiect de discuție la grupul de lucru. După cum s-a subliniat pe 30 iunie în comunicare, vom propune un nou sistem de sancțiuni pentru statele din zona euro în baza articolului 136 Uh, din, privind funcționarea Uniunii Europene. Vorbim, desigur, și despre, despre metodele prin care Pactul de Stabilitate și Creștere uh, prevede măsuri de corectare. Sancțiunile vor fi complementate la cele deja prevăzute prin Pactul de Stabilitate și de Creștere. Și, desigur, se va interveni la un stadiu, într-un stadiu inițial al deficitului, al, al unui deficit crescând înregistrat. De asemenea, se prevede și posibilitatea suspendării um, creditelor uh, de plăți cu referire la politica de coeziune, agricolă și de pescuit. Așadar, obiectivul va fi următorul, să utilizăm bugetul european în așa fel încât uh, în cele din urmă să respectăm cerințele Pactului de Stabilitate și Creștere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Măghines și doamna Harkin. Doamna Măghines, 30 de secunde. You, mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, domnule comisar, pentru acest răspuns uh, vast. Avem aceste detalii în comunicare, însă întrebarea mea era mai specifică, pentru că uh, cetățenii au uh, citit despre aceste sancțiuni. Cum puteți penaliza statele membre și guvernele fără să penalizați cetățenii acestor state? Aceasta era cheia întrebării mele. Dacă veți putea opri um, bugetul care ajunge la statele membre, atunci, uh, practic, cetățenii vor avea suferit de pe urma acestei decizii și acest lucru trebuie clarificat uh, în această seară, în acest forum. Mulțumim. Doamna Harkin, are cuvântul. Sunt de acord, domnule comisar, că aveți nevoie de reguli, dar patul de stabilitate și creștere a fost pus în practică într-un cu totul alt moment, după care uh, a colapsat lumea financiară anumite state, precum uh, al meu, încă se luptă cu această criză. Dumneavoastră uh, vă vorbiți, uh, vorbiți despre niște instrumente de sancțiuni, dar cum spunea uh, și colega mea McGuinness, aceste instrumente vor avea un efect asupra cetățenilor și eu nu cred că așa ar trebui să procedeze Comisia atunci când anumite state uh, încă pot să uh, facă obiectul unui colaps economic. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar, când sunteți gata. Sunt pregătit, domnule președinte, chiar la sfârșit de zi. Este foarte important, dar este o întrebare foarte tehnică. În cadrul programelor multianuale, suspendarea angajamentelor bugetare nu ar avea un impact imediat, ci doar peste în jur de 2 ani. Acest lucru este menit să protejeze uh, proiectele actuale și să acorde posibilitatea statelor respective să adopte măsuri de corecție. Fondurile vor fi rebugetate în momentul în care statul membru îndeplinește uh, recomandările Consiliului. Plata, pierderea plăților va avea loc doar dacă statul respectiv nu va mai corespunde recomandărilor Consiliului. În plus, noile măsuri ar trebui să excludă măsurile, uh, cazurile în care o reducere a subvențiilor comunitare ar duce la o, reducere a plăților pentru fermieri și pescari. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule de Hucht, pentru concizie și precizie. Trecem acum la întrebările pentru domnul Andor, dacă este pregătit. Și începem cu întrebarea numărul 19 din, parte, din partea doamnei Blinkeviciute. După cum am spus mai devreme, stimați colegi, eh, suntem sub presiunea timpului și încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări posibile, deci v-aș fi recunoscător dacă ați fi foarte succinți. Întrebarea 19 are cuvântul domnul Andor. <coughs> Domnule președinte, eurodeputați, în ultimii zece ani am avut reformări majore ale sistemelor de pensie, de pensii reformări care continuă. Implementarea reformelor la nivel național trebuie să fie coordonată astfel încât sistemele de pensii să fie uh, să devină transparente, moderne, adecvate. În prezent, la nivel european, este prevăzută uh, o revizuire colectivă a sistemului de pensii. Se ține seama de rezultatele reformelor din ultimii 10 ani ale sistemelor de pensii și de provocările ce stau acum în fața acestor sisteme, dată fiind criza economică și financiară, dat fiind șomajul, bătrânirea populației și o situație uh, precară din punct de vedere fiscal. În iunie a fost publicat un raport interimar și un raport final va fi adoptat în acest sens la finele anului. De asemenea, Comisia conlucrează cu statele membre pe chestiuni legate de sistemele de pensii și de reformarea acestor sisteme. Și vă dau câteva exemple. Rapoarte anuale elaborate uh, la comun, dar, care uh, ilustrează situația din statele membre. Pentru a avea pensii adecvate și durabile, Împreună am, am elaborat împreună un set de indicatori în cadrul Comisiei pentru Protecție Socială. Aceste, acești indicatori vor fi integrați în strategia 2020 pentru sigura durabilitatea sistemelor de pensii și a protecției sociale. Reformarea sistemelor de pensii trebuie bazată pe soluții, astfel încât să avem o durabilitate la nivelul acestor sisteme, durabilitate ce este atinsă, nu, uh, ce este atinsă fără a afecta pe cei mai vulnerabili și mai în vârstă. Uh, președintele Barroso a spus că trebuie să ne asigurăm că pensiile își îndeplinesc scopul ultim și anume să ofere sprijin maxim pensionarilor actuali și viitori, inclusiv celor aparținând grupurilor vulnerabile. Prin urmare, pensiile adecvate înseamnă să uh, ne asigurăm că persoanele nu se află la limita sărăciei, că au un trai decent și că după ieșirea de pe piața muncii vor, uh, uh vor beneficia de bunăstare. Când este vorba despre taxe, despre modificarea taxelor privind pensiile, trebuie să ne asigurăm de faptul că Trebuie să ne asigurăm de faptul că și acestea vor fi făcute în mod adecvat. Lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea și capacitatea de a lucra mai mult, câteodată pentru un timp mai îndelungat, mai îndelungat pentru a beneficia de dreptul la pensie adecvată. Trebuie pentru acest lucru să deschidem piața muncii, să oferim pregătire profesională de-a lungul carierei să adaptăm condițiile de muncă pentru diferitele stadii din viața unui lucrător și să asigurăm îmbunătățirea condițiilor de siguranță la locul de muncă. Este nevoie de eforturi comune în acest sens și strategia Europa 2020 oferă cadrul pentru aceste demersuri. Standardele impuse în primele reforme sunt înalte. Cadrul pentru pensii care include totul, de la, uh, totul până la coordonare, trebuie să fie unul care include și învățămintele trase de criza economică și financiară. Pe, în iulie s-a publicat o carte verde în acest sens și acolo este prevăzut cadrul dezvoltării sistemelor de pensie, astfel încât să asigurăm pensii adecvate, durabile și sigure. Cartea verde nu dispută următorul lucru – și anume că sistemele de pensii țin primordial de competența statelor membre. Supunem la dezbatere plus valoarea ce trebuie să o aducă pensiile. Trebuie să vedem cum anume putem sprijini statele membre astfel încât să ofere pensii adecvate pentru viitor. Trebuie de asemenea să avem un cadru european mai robust pentru pensii. Cartea verde reprezintă o posibilitate. Putem să implicăm pe toți cei interesați de acest subiect, nu doar statele membre în ansamblul lor, ci și uh, angajatorii care joacă un rol important în schemele de pensii. Și desigur implicăm și Parlamentul European. Toate măsurile propuse sunt bazate pe dovezi, pe date concrete și respectă în totalitate principiul subsidiarității. Vă mulțumesc. I'm going to take, um, Mrs. Blinkeviciute, but Doamna Blinkeviciute are acum o întrebare suplimentară, dar uh, pentru că Comisia a oferit un răspuns de 5 minute, altcineva nu va mai avea cuvântul. 30 de secunde. Uh, iš tiesų, bet aš norėčiau iš jūsų išgirsti konkretų atsakymą. Eu doream să aud din partea dumneavoastră măsurile pe care le va lua Comisia cât privește uh, angajarea persoanelor mai în vârstă, pentru că Cartea Verde de care vorbeați dumneavoastră menționează faptul că va fi necesar uh, să prelungim vârsta de pensionare având în vedere situația demografică din uh, Uniunea Europeană. Uh, însă fără măsuri specifice care să-i uh, vizeze pe cei în uh, vârstă, uh, extinderea vârstei de pensionare ar fi un lucru dăunător pentru că oamenii ar fi practic priși într-o capcană. Mulțumim, domnule comisar, aveți cuvântul. Cât se poate de succint, vă rugăm. Una dintre principalele urmări ale acestei cărți verzi va fi inițiativa pentru anul Uh, angajării celor în vârstă pe 2012. Va exista și o activitate depusă în domeniul uh, demografiei uh, și, practic, ne vom gândi ca persoanele în vârstă să fie susținute pentru a lucra în continuare și vom vedea ce am putea să facem pentru a dezvolta și programele de învățare pe toată durarea vieții și scheme de păstrare a a abilităților uh, în sistemul de ocupare a forței de muncă. Mulțumim. Următoarea întrebare este a uh, domnului Papa Nicolau. Întrebarea numărul 20. Voi accepta maxim două întrebări suplimentare. Domnul Papa Nicolau este pregătit uh, să este rugat să pregătească o întrebare suplimentară. Domnule comisar, ați putea răspunde acum uh, la întrebarea domnului Papa Nicola, uh, impactul uh, noilor condiții de angajare asupra persoanelor tinere și apoi un răspuns pentru întrebarea domnului Crowley. Există un memorandum de înțelegere semnat de autoritățile grecești cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală Europeană, care spune că guvernul grec va adopta legislație pentru un salariu minim de intrare în piața uh, de muncă a celor uh, uh, tineri sau a celor care au fost șomeri pentru o perioadă lungă de timp. Aceste categorii riscă un șomaj mai ridicat și excluziune socială. Tinerii sunt plătiți cu salarii mai mici decât minimul în Belgia, în Cehia, în Franța, Irlanda, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Portugalia și chiar și Regatul Unit. Principalul argument pentru introducerea unui salariu minim este să reducem riscul de sărăcie. Un salariu minim mare ar putea uh, constitui însă o barieră pentru intrarea pe piață a tinerilor și astfel ar putea contribui la un șomaj mai ridicat în rândul lor. O rată ridicată a șomajului în rândul tinerilor din Grecia reprezintă dovada dificultății cu care aceștia se confruntă pentru a intra pe piața muncii. Cifra națională pentru șomaj uh, în uh, rândul uh, celor cu vârste între 18 și 15 și 29 de ani a fost de 15% în comparație cu o rată de 19% în Uniunea Europeană și această cifră ne așteptăm să crească anul acesta și anul viitor. Șomajul pe termen lung uh, prezintă cifre ridicate în Grecia și asta sublinează uh, cât e greu este pentru șomeri să se reintegreze pe piața muncii. Uh, anumite măsuri în memorandumul de înțelegere oferă un răspuns la o situație critică. Ele presupun stabilirea unor salarii minime în termen nominal pentru o perioadă de 3 ani și sunt vizate pentru cei care au probleme să reintre pe piața muncii sau cei care au probleme să intre pentru prima dată, tinerii și șomerii, deci. Condițiile de ocupare reprezintă o prioritate uh, mare pentru Uniunea Europeană. S-au discutat în această pămează și orientările integrate care oferă, uh, oferă un cadru pentru strategia 2020. Comisia susține un set de măsuri pentru a uh, rezolva problema segmentării pieței muncii, pentru a se asigura că categoriile vulnerabile beneficiază de sprijinul necesar. Aceste măsuri sunt susținute prin fondurile europene și mai ales prin Fondul Social European creșterea finanțării uh, acestui fond pentru anumite măsuri care vizează accesul la uh, piața muncii, având în vedere tinerii uh, și femeile și alte grupuri vulnerabile, reprezintă un lucru bun și totul se întâmplă prin măsuri care presupun o calificare mai bună pentru tineri, promovarea um, anumitor abilități, mobilitatea și așa mai departe. Memorandul de înțelegere stabilește și uh, ținte pentru uh, Grecia pentru a uh, crește absorția de fonduri structurale și apoi ca acest stat să canalizeze resursele pentru proiecte de dezvoltare. Mulțumim! Jumătate de minut acum, domnul Papa Nicolau și domnul Crowley și apoi două minute pentru răspunsurile domnului comisar. Îmi cer scuze că nu vom mai lua întrebări suplimentare. Domnul Papa Nicolau. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Δεν κατάλαβα βεβαίως... Mulțumesc, domnule comisar. Nu, am înțeles, nu am înțeles foarte bine ceea ce ați spus. Este vorba de viziunea comisiei sau concluziile guvernului grec? Dacă vorbim despre aceste salarii, în legătură cu aceste salarii scăzute pentru primul loc de muncă, până în 2012 este clar că șomajul va crește peste tot și este clar că îi va afecta mai mult și pe tineri între 21 și 25 de ani. Trebuie să uh, susținem angajarea acestor uh, persoane. O întrebare suplimentară de jumătate de minut. Aș dori să întreb pe domnul comisar, uh, în lumina provocărilor confruntă tinerii prin, prin dificultățile la Uh, formare și angajare, cred că acest grup trebuie să fie un grup țintă și ceea ce nu văd este utilizarea internetului și a uh, site-urilor de rețele sociale pentru a uh, intra în contact cu tinerii. Există inițiative din partea Comisiei în acest sens. Domnule comisar, aveți cuvântul. Două minute, vă rog. Intervenție fără microfon. Oh, sorry. So, uh, I would like to just refer to the morning speech of the president. Aș dori să mă refer la discursul de azi dimineață al președintelui în care a menționat noi idei privind dezvoltarea competențelor, privind mobilitatea în Uniunea Europeană. A vorbit despre modul în care acestea vor fi îmbunătățite la nivel european, asta desigur în beneficiul tinerilor în special. Avem o serie de uh, scheme propuse în acest sens și măsurile noi nu se vor axa doar pe mobilitate, ci pe combinarea inițiativelor astfel încât să fie îmbunătățite șansele de ocupare pentru tineri, nu doar în Grecia, deși sunt convins că Grecia va beneficia de aceste măsuri, desigur. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Crowley, desigur, întrebarea noastră va, fi, uh, va primi răspuns în scris. Trecem acum la întrebarea domnului Mitchell, numărul 23, privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului și summitul organizat în acest sens. Pentru domnul Pibalgs. Așteptăm răspunsul domnului Pibalgs, cu siguranță va fi foarte succint. Aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați membri, au mai rămas doar 5 ani până la termenul de 2015 pentru obiectivele de dezvoltare ale mileniului și Comisia crede că acestea sunt în continuare realizabile. Comunitatea europeană arată un angajament politic puternic și au adoptat acțiuni politice concrete. Multe state în dezvoltare au înaintat spre atingerea acestor obiective. Însă o serie de state ar putea să aibă dificultăți. Uh, întâlnirea plenară a ONU din septembrie 2010 reprezintă o provocare, însă nu doar în legătură cu angajamentele din anul 2000, cât și în ceea ce privește un rezultat bazat pe acțiuni care să Uh, arate drumul către, obiect, către obiectivele anului 2015. Fiecare stat trebuie să își asume responsabilitatea. Uniunea Europeană, ca uh, cel mai mare donator din lume, își asumă o, un rol de leadership. Pe baza propunerilor făcute de către Comisie, uh, statele membre au căzut de acord asupra unor acțiuni concrete și politici care să fie implementate între uh, momentul actual și 2015. Vom susține această poziție la summitul ONU și uh, în viitor pentru a uh, atinge aceste obiective în 2015. Consiliul din iunie a reafirmat angajamentul de a atinge aceste obiective și statele membre au fost de acord să evalueze progresul în mod anual. Urmarea acestor acțiuni va fi făcută la fel anual de către Comisie. La summitul ONU din septembrie, Consiliul uh, European și-a susținut obiectivul de uh, 0,7% din produsul intern, produsul național brut eh, pentru asistente de dezvoltare. Domnul Mitchell, întrebare suplimentară. Mulțumesc comisarului pentru răspuns. Nu sunteți de acord că este esențial să comunicăm publicului ceea ce s-a făcut cu succes eh, din punct de vedere al bugetului pentru dezvoltare, pentru a avea în continuare susținere. Și în al doilea rând, ați eh, fi de acord că dacă produsul intern brut uh, scade, și contribuțiile vor scădea. Uh, veți sublinea acest lucru la New York, domnule comisar. Sprijinul publicului este, desigur, important și este crucial să oferim informațiile necesare publicului. Am încercat să comunicăm în timp, pe timpul zilelor obiectiv, ă, obiectivelor mileniului ce s-a făcut. Sumele pe care le vom primi de la anumite țări vor fi puțin mai mici, dar acum ne situăm pe la 0,4% din ă, PNB, sperăm să atingem 0,7%. Comisia subliniază faptul că nu ar trebui să Uh, nu ar trebui să renunțăm la aceste sume, pentru că este în joc credibilitatea noastră și de aceasta depinde de nivelul atingerii uh, obiectivelor mileniului prin asistență oficială. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Keller, văd că a sosit. V-ar deranja, domnule comisar, să revenim la întrebarea 22 pentru răspuns. Discutăm despre viitorul summit UE-Africa. Este întrebarea 22 a domnului Gallagher. Just a second. Uh, well, uh, the political issues to be addressed Chestiunile politice care vor fi discutate la viitorul summit Uniunea Europeană-Africa sunt pregătite în cooperare strânsă cu alte instituții și alți actori europeni implicați, în conformitate cu noul cadru instituțional stabilit prin tratatul de la Lisabona. Comisia este motorul unei strategii UE-Africa uh, și va avea așadar un rol cheie în uh, discuțiile care apar pe uh, ordinea de zi a viitorului summit. Este vorba despre cel de-al treilea summit care va avea loc în Libia la sfârșitul lui noiembrie 2010, care va defini în termeni mai concreți sfera de cuprindere și ambițiile cooperării politice și tehnice între Uniunea Europeană și Africa în anii viitori. Acest summit ar trebui să pună de acord asupra metodei de lucru um, pentru strategia comună și planul de acțiune comun pentru anii 2011-2013. E important să reținem uh, faptul că summitul din 2007 a fost esențial pentru că a actualizat relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa, construind un parteneriat între egale și uh, acest uh, summit de anul acesta ar trebui să ajungă la măsuri concrete și la acțiuni reale. Cât privește detaliile, Comisia ar dori să se discute următoarele subiecte la acest uh, summit. Creare de locuri de muncă, investiții care sunt cruciale atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Africa. Liderii trebuie să uh, discute aceste subiecte pentru a putea permite o creștere economică în zone precum energia uh, și eficiența energetică, sectorul uh, dezvoltării private și, de asemenea, și în domeniul agriculturii și a siguranței alimentare. Ne vom axa și pe schimbarea climatică și pe protecția biodiversității. Alte aspecte importante vizează pacea și securitatea, incluzând aici Uh, lupta împotriva cu uh, uh, terorismul, cu criminalitatea la nivel național, cu pirateria pe internet și așa mai departe. Comisia um, se așteaptă ca lideri de pe ambele continente să um, ia parte la acest summit și uh, încercăm așadar să ajungem la principale state din Africa, la principalii actori implicați și la cetățeni statele și guvernele vor putea să-și împărtășească opiniile în legătură cu uh, aceste subiecte, uh, cu uh, participarea actorilor sociali și din domeniul privat. Vor mai exista și reprezentanți ai altor. ale altor instituții, precum universitățile, autoritățile locale sau anumiți cercetători. Acest eveniment va culmina cu adoptarea unei declarații politice uh, și sau cu o declarație comună a șefilor de state și de guvern. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnul Gallagher, o jumătate de minut. Mulțumesc, domnule uh, comisar, pentru acest răspuns. Uh, clar, este un summit important și sunt încântat să aflu din partea Comisiei că subiectele care vor fi discutate că vorbim despre creștere, uh, slujbe, energie, mediu, pace și securitate, uh, vor fi cu toate subliniate. Dar important este că uh, vom putea ajunge la niște rezultate concrete. Și aș dori să vă solicit, domnule comisar, să vă folosiți uh, uh, abilitatea pentru a impresiona toate statele membre ale Uniunii Europene, sublinindu-le uh, importanța uh, cooperării uh, între aceste două continente. În aceste timpuri de recesiune, timpuri de recesiune e, domnule Geleher, spune domnul președinte, fiți succint. Da, mulțumesc atunci, domnule președinte. Pe scurt, domnule comisar. Cu toate că atribuția mea este să încurajez statele membre să acorde ajutoare pentru dezvoltare, mă angajez în acest exercițiu pentru că sunt mândru de uh, rezultatele până acum, de până acum. Eh, fără ajutoarele noastre ar fi mai multă instabilitate în lume, mai multă sărăcie. Susținerea noastră contează, după cum a declarat chiar astăzi președintele Republicii Mali în Parlamentul European. Vă mulțumesc. După cum am spus chiar la început, uh, vom aborda doar două întrebări pentru fiecare comisar din cauza lipsei de timp. Trecem acum la întrebările pentru doamna Hedegaard. Și prima întrebare aparține doamnei Țicău, este întrebarea numărul 26 însă vă rog foarte pe scurt să interveniți. Are cuvântul acum doamna Hedegaard. Thank you very much. In 2000... Vă mulțumesc. În 2007, îmi cer scuze, spune doamna comisar, în 2006-2007, Comisia a întreprins o evaluare a lipsei apei în Uniunea Europeană, a precarității apei. După această evaluare, Comisia a prezentat un set de opțiuni politice pentru a îmbunătăți eficiența apei. Au emis o comunicare prezentând provocările precarității resurselor de apă în Uniunea Europeană. S-a, a fost publicată în iulie 2007 această comunicare. Au fost identificate o serie de politici pentru a aborda aceste probleme ce țin de resursele de apă. Odată, să stabilim un preț corect pentru apă, să facem ca fondurile pentru apă să fie mai bine eficientizate, să facem evaluări de risc, să asigurăm o infrastructură pentru apă, să implementăm tehnologii și practici mai bune, să mizăm pe o cultură a economisirii apei în Europa și îmbunătă- să îmbunătățim sistemul de colectare de date în acest domeniu. După primirea de informații din statele membre și după o analiză a Comisiei, este pregătit acum, sunt pregătite acum rapoarte anuale pentru a implementa politici la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, Comisia implementează și Cartea Albă referitoare la adaptare la schimbările climatice și încă o comunicare în ceea ce privește uh, adaptarea la noile provocări este prevăzută să apară în, la începutul următorului an. Până în anul 2012 dorim să uh, cartografiem apele europene astfel încât astfel încât să putem să evaluăm mai bine vulnerabilitatea din punctul de vedere al mediului. Pentru a pregăti acest document, este nevoie să lansăm o serie de activități, inclusiv un proiect pilot, pentru a integra un studiu de vulnerabilitate a resurselor apelor în documentele ce țin de schimbările climatice. Este nevoie de certificate, de certificări uh, absolut necesare mm, în domeniul dezvoltării rurale, politicii agricole comune și prin fondurile de coeziune. Vă mulțumesc. Doamna Țicău, 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar

comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Una dintre ideile pe care le avem și am menționat deja acest lucru la audierea mea în ianuarie, este că vom încerca să introducem în noua perspectivă financiară un uh, sistem prin care toate proiectele să, fi, să fie conforme cu schimbările climatice. Dacă se uh, cere finanțare pentru un proiect de infrastructură, uh, vedem dacă nu este mai practic să ținem cont de cunoștințele pe care le avem încă din domeniul construcției acestui proiect și să ne gândim cum va putea fi afectat acest proiect în cazul schimbărilor climatice. În acest sens, vom avea o asigurare pentru, în fața schimbărilor climatice. Pentru a susține financiar anumite proiecte, Uh, și atunci când acestea sunt susținute de către Uniunea Europeană, să le aplicăm toată, uh, toate cunoștințele pe care le avem acum. Este doar un exemplu. Right. Now we come to... Ajungem acum la uh, întrebările 27 și 28 al domnului Karl-Heinz Florenz și Rodriguez, respectiv. Aveți cuvântul, doamna comisar. Mulțumesc. O să încerc să răspund la două întrebări deodată. Discutăm despre strategia de la Cancun. Știm cu toții că obiectivul UE privind schimbările climatice este prevăzut într-un uh, acord comprensiv, obligatoriu, pentru a limita creșterea temperaturii la mai puțin de 2 grade. Trebuie atins un acord Trebuia atins un acord cât mai repede. Am vrut să facem asta la Copenhaga. Uniunea Europeană este dispusă să adopte un uh, acord în uh, noiembrie-decembrie acest an la Cancun. Însă, trebuie să recunoaștem un lucru. Vor exista alți actori care probabil nu vor fi dispuși să facă asta, nu vor fi pregătiți. Săptămâna trecută, la întâlnirea ministerială, am aflat că asta va fi situația. Prin urmare, trebuie să fim realiști. O abordare pas cu pas este una sugerată de comisie deja din martie. Această abordare este acum una dorită pentru că este sprijinită la nivel internațional. Însă, ce înseamnă acest lucru pentru reuniunea de la Cancun? Ce fel de pachet poate fi convenit la Cancun? După cum am spus, trebuie să soluționăm problemele ce au rămas restante de la Kyoto și să emitem un set de decizii. Pachetul de la Cancun ar putea să aibă următoarele elemente. Odată, să fie preluate noile elemente pe care le-am discutat și asupra cărora am crezut de acord la Copenhaga, acestea să fie incorporate în decizie de la Cancun, deci. De asemenea, trebuie să facem progrese când vine vorba despre măsurare, raportare și verificare a emisiilor și, nu în ultimul rând, să discutăm sprijinul financiar. De, um, de, despăduririle reprezintă iarăși o problemă. Trebuie să le includem și pe acestea, așa cum s-a prevăzut în deciziile finale de la Copenhaga. Iarăși va trebui să includem acest subiect la Cancun, pentru că am fost cât pe ce să reușim la Copenhaga, prin urmare, în ceea ce privește despădurirea, ar trebui să fim în măsură să decidem ceva la Cancun. În ceea ce privește cooperarea pentru tehnologie, va trebui să vedem cum anume putem să includem și acest capitol în decizie de la Cancun. Totodată, ar trebui să progresăm și în ceea ce privește arhitectura financiară. Aici discutăm despre finanțarea unei probleme extrem de importante la Cancun, pentru că trebuie să arătăm uh, lumii că țările dezvoltate dau curs răspunderii lor. Dar, totodată, ar trebui să putem să discutăm pe termen lung despre arhitectura financiară, astfel încât să avem un fond financiar verde. Ar trebui să vedem și care sunt mecanismele privind, piețele, privind piețele Uh, așadar să îmbunătățim sistemul de transfer de emisii. Ar trebui să înregistrăm progres și când vine vorba despre uh, transferul de emisii din sistemul uh, aviatic și din sistemul de transport maritim. Ar trebui să oferim și o bază pentru discuțiile ulterioare. Cancun, așadar, ar putea să pună bazele pentru un cadru internațional ce mizează pe acțiuni concrete. Dacă putem să cădem de acord în ceea ce privește substan- la sub- substanța, atunci cu siguranță în ceea ce urmează vom putea să decidem și ceva despre un cadru legal. Trebuie să nu uităm că rezultatul de la Cancun trebuie să fie echilibrat. Ce înseamnă acest lucru? Protocolul de la Kyoto, în structura sa actuală, nu poate să atingă obiectivele prestabilite, și anume ca creșterea de temperatură să fie sub 2 grade. Este un lucru clar. Da, suntem dispuși să acceptăm o nouă perioadă de engaj- angajamente, dar să nu uităm un aspect. Asta nu înseamnă că se schimbă foarte multe lucruri. Trebuie să avem și niște condiții stipulate, pentru că altfel nu facem altceva decât să ne îngreunăm situația și să promitem fără a deține controlul. Statele Unite nu au fost parte la protocolul de la Kyoto, după cum se știe. Trebuie să implicăm economiile emergente, precum China, și trebuie să implicăm și Statele Unite. Pentru a avea o a doua perioadă de angajamente, trebuie să garantăm integritatea mediului. Deocamdată, protocolul de la Kyoto are slăbiciuni care subminează integritatea, integritatea de mediu și aceste slăbiciuni trebuie adresate. Asta în special când vine vorba despre răspunderea statelor în curs de dezvoltare privind despădurirea și în ceea ce privește um, alte aspecte ce țin de aceste chestiuni. Altfel, nu avem nici o șansă să avem succes. Trebuie să îmbunătățim codul de reguli, după cum îl numim noi astăzi. Regulile de la Kyoto interzic ca Uniunea Europeană să dețină singura răspunderea pentru sectorul aviației. Așadar, trebuie să avem o modernizare aici. Aceste obstacole trebuie să fie înlăturate pentru ca pe viitor să avem o altă structură. Nu putem să ne asumăm alte angajamente fără a face aceste corecții mai întâi. Acestea fiind spuse, acum țin să spun că negocierile sunt dezechilibrate. Negocierile privind continuarea Kyoto sunt mult mai avansate decât negocierile privind noile acțiuni venite din partea SUA și economiile emergente. Trebuie așadar să înregistrăm progrese la cel de-al doilea capitol dacă vrem să avem succes la Cancun. Asta, desigur, dacă nu vrem să avem iarăși un eveniment frumos, fără progrese concrete. Pentru ca Uniunea Europeană să contribuie la succesul reuniunii de la Cancun, trebuie să dea din nou un exemplu. Noi suntem lideri când vine vorba de acțiune împotriva schimbărilor climatice. Suntem pe punctul de a atinge ținta de la Kyoto. Am atins, uh, aproape că am atins ținta de reducere a emisiilor și uh, vom reuși să atingem ținta de 30% dacă lucrurile merg în același ritm. Așadar, din nou, nu noi suntem problema aici. Nu în ultimul rând, țin să menționez că discutăm cu un număr mare de state și serviciile diplomatice doresc acum să lanseze o rețea uh, ecologică, diplomatică, astfel încât să sensibilizăm factorii decizionali la nivel politic din uh, terțele state. Îmbunătățim și comunicarea în ceea ce privește schimbările climatice prin delegațiile Uniunii Europene și, nu în ultimul rând, țin să spun că am dorit tare mult să colaborăm cu Parlamentul în aceste activități. Am avut o, un schimb fructos de idei cu conferința președinților de delegații Cred de asemenea că Parlamentul are de această dată oportunitatea de a discuta cu alți parlamentari pentru a avea cu toții o poziție consolidată la acest capitol. Mulțumesc, spune președintele. Un răspuns lung, detaliat. Avem două întrebări suplimentare și un răspuns scurt din partea doamnei comisar. Pentru că doresc să terminăm la 8 și jumătate. Îmi pare rău, domnule Cimanski, va trebui să primiți răspunsul în scris. Domnul Florenț și domnul Rodriguez. 30 de secunde fiecare. Mulțumesc, doamnă comisar, mulțumesc pentru răspunsul diplomatic. Într-adevăr, pregătim rezoluția pentru Cancun. La final, dacă este să ajungem într-adevăr la o convenție clară, trebuie să spunem de ce, ce ne dorim. Ați propus 20%, dacă cifrele sunt uh, optimiste, ați propus chiar 30%, dar vreau să știu ce înseamnă aceste cifre, când sunt ele corecte și când nu și cum anume exprimă acestea voința întregul, întregii comisii. Mulțumesc. Domnul Rodriguez, 30 de secunde. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă răspunsul era că vom avea poziția pe care am avut-o anterior, atunci chiar va trebui să ne demonstrăm angajamentele și va trebui să mergem mai departe fiind niște pionieri. Dar dacă până la urmă vom avea o poziție unică, nu 27, ca la Copenhaga acest lucru va fi unul foarte bun. Mă interesează și uh, răspunsul la aceeași întrebare, domnul Florence, am și eu exact același uh, dubiu. Uh, două minute, doamnă comisar, dacă se poate. Da, se poate, dacă mă rugați frumos. Domnule uh, Florence, cred că acum uh, important uh, este ca statele membre ale Uniunii Europene să reflecteze la comunicarea pe care noi am transmis-o în mai. Ne-am bucurat să vedem faptul că francezii, germanii și uh, englezii, ministrii de mediu din aceste uh, state, au uh, răspuns în iulie la solicitarea noastră și sperăm că și celelalte state membre li se vor alătura. Putem argumenta faptul că aceasta nu este doar o negociere internațională, ci uh, E vorba despre acțiuni care să fie în folosul cetățenilor europeni. De aceea vom discuta și cu belgenii în timpul președinției belgiene aceste lucruri um, și e clar că trebuie să transmitem un mesaj semnificativ, un mesaj care vine și din partea Parlamentului, deci aici clar aveți o influență. Cum spune, aș vrea să spun domnului Rodriguez că sunt de acord, evident, cu nevoia de a vorbi cu o singură uh, voce, într-un singur glas, uh, Important este însă ca atunci când alte părți din lume ascultă ce le spun reprezentanții uh, uh Europei, ele să fie sigure că mesajul nostru este cel pe care îl susținem întotdeauna. Cu președinția belgiană asta intenționăm să facem și vom fi atenți la modul în care formulăm uh, și mandatul, pentru că transmitem practic un mesaj uh, lumii întregi în legătură cu limitele noastre. Dacă dorim să știe lumea întreagă unde ne sunt uh, limitele, atunci trebuie să avem niște mandate mai flexibile și să ne asigurăm că vom avea până la urmă niște pârghii de negociere și acest lucru este evident crucial pentru rezultatul de la Cancun. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Veți primi uh, răspunsuri înscris la întrebările care nu au fost, uh, nu au primit un răspuns acum. Acum uh, încheiem ședința și interpreții au timp de cine înainte de ora 9 când reluăm ședința. Mulțumim foarte mult!